Hello everyone, if you take your seats then we can uh, start our meeting today. Bună ziua tuturor. Um, ne putem începe ședința de astăzi. Dar înainte de asta aș dori să cedez cuvântul, microfonul interpreților care doresc să facă un anunț. Vă rugăm să vă puneți căștile și să apăsați uh, un buton, un număr, în funcție de canalul pe care vreți să-l ascultați. Uh, deja au trecut 17 um, zile din acțiunea noastră de protest. Administrația nu a făcut nicio tentativă de a ne contacta pentru a rezolva conflictul de muncă și, ca urmare, nu vom acorda depășiri la serviciul de interpretare se va opri la ora 12.30 exact. Mulțumim pentru anunț. Primul punct de pe ordinea de zi este conferința din 2018 pentru schimbările climatice, COP24, cum se mai spune, de la Katowice, în Polonia. Avem mai mulți co-sponsori, co-raportori. Ok, so first I'll make some uh, considerations myself and then I will give the floor to Am să fac câteva um, observații eu însă, după care o să dau uh, cuvântul co-sponsorilor. And, uh, ratified, uh, at... De când uh, s-a semnat uh, acordul anterior, cea mai mare provocare cu care ne confruntăm este implementarea angajamentelor și um, păstrarea acestui moment propice. În ultima vreme ne-am uh, dovedit uh, angajamentele prin uh, pachetul nostru de lucru și prin pachetul privind energia curată, însă nu se garantează faptul că vor avea progrese um, semnificative pentru a compensa um, efectele negative ale schimbărilor climatice. Comisia va veni cu noi propuneri în toamna aceasta iar uh, um, măsurile naționale vor fi um, sporite de uh, consultările care vor avea loc pe durata întregului an. Facem apel la toate sectoarele să contribuie la efortul acesta comun comun, mai ales sectorul aviației și uh, maritim și sunt multe lucruri care pot fi făcute și la nivel extern. Trebuie să ne continuăm activitatea de promovare a creșterilor de finanțare pentru climă. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să-și uh, continue rolul principal și să um, își folosească efectul de revier în uh, diplomația climatică și trebuie să se acorde atenție și rolului acordurilor nestatale la nivel regional și local. Toate acestea sunt subiecte esențiale Uh, pe care le-am menționat în um, această moțiune de rezoluție. Cred că mai mulți colegi vor să intervină. Am primit uh, intervenții cu privire la ce ar trebui să facem ca instituție, ce să discutăm la, în, la negocierile de la Katowice, așa că o să invit și pe colegi, pe colegi să intervină. Primul este Peter Lize. Alle, die geholfen haben, diese Entwurf, den Entwurf Mulțumesc! Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest proiect de moțiune de rezoluție și ca și în anii anteriori, sper că o să beneficiem de sprijin amplu în plenară și să trimitem un um, semnal clar partenerilor de negociere. Cred că avem o problemă majoră la care s-a referit doamna președinte. La Paris au făcut progrese însemnate, însă contribuțiile pe care le-au uh, uh, promis partenerii n-au fost suficiente pentru a um, atinge obiectivul de 2 grade și eu personal sunt destul de sceptic. Tot uh, vorbim despre 1,5 grade și cred că în felul acesta uh, Uh, problema nu va face decât să devină și mai acută și va duce la o frustrare generală și cred că riscăm să pierdem acest moment propice și um, ar fi foarte bine dacă am atinge obiectivul um, uh, de două grade. La conferința de la Bonn au tot venit întrebări de la partenerii noștri cu privire la uh, Um, ce să facem um, ca să trecem dincolo despre angajamentele noastre de la Paris și mulți dintre partenerii uh, noștri nici nu știau despre ce vorbeam um, când am încercat să îi contactez. Toată lumea se refera mereu la promisiunile de la Paris, dar eu spuneam că trebuie să mergem mult peste acestea. Și prima mea întrebare ar fi adresată comisiei. Aveți uh, informații Uh, despre faptul că în alte părți din lume oamenii s-ar gândi să uh, facă mai mult decât au promis la Paris, vorbim de energii regenerabile, eficiență energetică, ETS, avem cât de cât uh, o marjă de manevră, um, avem un plan pentru 40% și sunt mai mulți parteneri care vor să lucreze cu noi și dacă într-adevăr găsim astfel de parteneri, chiar uh, putem să mm, ne îndeplinim obiectivul de 2 grade, însă se pare că nu sunt suficienți. Așa că aș vrea să întreb și Comisia ce știe despre acest lucru, iar la uh, punctul 2 se vorbește destul de clar despre schimbări în regiunea arctică. Nu știu dacă este o idee bună să începem cu un astfel de punct. Poate că ar trebui ca acest punct să fie un pic scurtat și să începem cu un mesaj mai politic uh, la început, în care să spunem clar care sunt um, preocupările noastre pentru următoarea COP. Și, în plus, trebuie să vorbim foarte clar despre rolul transportului și um, mulțumesc um, pentru faptul că sugestia PP-ului a fost luată în considerare. Din păcate, nu avem o reducere a emisiilor din acest uh, sector uh, care să vizeze și partea de aviație. Bineînțeles că este o discuție foarte importantă um, la ICAO și aș dori să fac apel și la Comisie și la Consiliu să lămurească, să înțeleagă foarte clar că trebuie să um, combată tentativele de reducere a nivelului ambiției. și, bineînțeles, ETS trebuie să fie păstrat și aș dori așadar să uh, mă adresez reprezentanților Comisiei și ai Consiliului. Nu știu dacă Consiliul este reprezentat astăzi uh, la noi în Comisie, însă și acesta are o datorie aici. Noi nu o să um, acceptăm ca ETS-ul să fie sacrificat în vreun fel. Mulțumim, domnule Lize. Acum domnul Leinen. Mulțumesc, doamnă președinte. COP22 cred că este un fel de test pentru comunitatea mondială. La Paris toată lumea s-a angajat în acest acord mondial privind clima și acum trebuie să ne păstrăm o poziție fermă și la Katowice și se pare că suntem destul de departe de cele două grade pe care ni le-am propus. Vă spuneam um, um, că 2, la, 2 grade reprezintă un obiectiv din acord, dar și 1,5 ar fi așa, un scop pe care să ne-l propunem noi, dar oricum va fi foarte greu. Mie nu mi se pare o idee rea să menționăm zona arctică chiar de la început, pentru că este un exemplu de dezastru, pentru că acolo se spune că temperaturile în zona arctică mm, cresc de două ori mai repede ca în restul lumii și dacă se topește gheața din această regiune, consecințele asupra întregii planete vor fi foarte grave. Iar partea de diplomație climatică, acest lucru ar trebui să fie un instrument al uh, Uniunii Europene, astfel încât să se construiască ne- coalițiile necesare. Statele Unite deocamdată nu participă, sper că o să revină într-o bună zi Dar știți cât de, de schimbător um, domnul Trump, uh, acum ține copiii în uh, închisoare, acum îi reunește cu familia și rămâne de văzut ce va face în viitor. Iar astăzi la Bruxelles se organizează o reuniune a triului Uniunea Europeană, China, Canada. Eventual, Comisia să ne spună și modul în care această reuniune ar putea să contribuie la um, poziția de la Katowice și spun de asemenea că e nevoie și de măsuri neguvernamentale. Guvernele nu pot să facă suficient. Vorbim, bineînțeles, despre mediul de afaceri, deci o societate civilă, um, mediul academic și de știință. Uh, trebuie să fie incluse aceste aspecte și în alte, în alte politici comerciale, de exemplu, iar mâine SAE organizează la Bruxelles o reuniune cu privire la legătura dintre schimbările climatice și dezastrele și conflictele armate din întreaga lume, crizele care uh, apar um, la nivel mondial și aici e nevoie de un rol activ pentru preîntâmpinarea lor. Ne trebuie o um, strategie pe termen lung, trebuie să um, privim către viitor, să includem și uh, domenii cum ar fi cel de afaceri și cel științific și, bineînțeles, și schimbările sociale reprezintă un aspect uh, esențial. Vrem ca toate regiunile să fie implicate, să nu fie lăsate vreunele în urme, în urmă și, de exemplu, în sectorul automobilelor, uh, consecințele vor fi foarte mari și va fi nevoie de fonduri structurale și de alte feluri pentru a însoți aceste transformări ale societății într-o manieră durabilă din punct de vedere social și de mediu. Noi o să venim cu niște amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Gerbrandi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt acord cu multe dintre cele spuse și de către Peter și de către Joe. Dar aș vrea să mai uh, subliniez câteva aspecte. Vorbim des despre obiectivele de la Paris, dar eu văd lucrurile altfel. Eu consider că limita aceasta de 2 grade, așa îmi place mie să-i spun uh, eu, este o limită pe care nu trebuie să o depășim. Cu cât uh, ne îndepărtăm mai mult de această uh, Uh, linii, celor două uh, grade, cu atât mai bine. Deci cu cât suntem mai aproape de 1,5 în creșterea temperaturii, cu atât va fi mai bine. Eu nu cred că oamenii o să își mai pierdă din încredere dacă um, subliniem limita de 1,5 grade. Cred că oamenii vor uh, înțelege mai ușor așa că este urgentă um, acțiunea în domeniul schimbărilor climatice, pentru că deja um, termenul care ne-a mai rămas ca să nu depășim 1,5 grade deja e foarte scurt. Am încheiat uh, negocierile privind energia cu Consiliul săptămâna aceasta și comisarul nostru Caniete a spus că acum putem să ne, cre- să ne creștem angajamentele NDC la 45% în loc de 40%. E un semnal foarte bun și pe care îl trimite Uniunea Europeană uh, restului lumii că înainte de publicarea raportului privind NDC, deja suntem uh, dispuși să ne creștem contribuția față de acordul de la Paris E un lucru foarte bun, dar în același timp uh, sunt uh, foarte dezamăgit de atitudinea generală a statelor membre în toate negocierile privind uh, ETS, regulamentul privind schimbările climatice și toate dosarele pe domeniul energiei. Atitudinea este minimalistă. Ei nu vor să lupte schimbările climatice și să uh, aducă contribuția în acest sens, nu. Atitudinea generală este care e minimul pe care putem să-l facem, pe care trebuie să-l facem. În felul acesta se ajunge la ținte care nu sunt suficient de ambițioase și în plus mai duce și la un sistem de guvernanță care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și e o problemă foarte gravă. Se pare că statele membre nu sunt dispuse să se angajeze la niciun fel de promisiuni din acestea de, uh, cu caracter obligatoriu la ținte naționale obligatorii, deși au uh, funcționat foarte eficient până acum. Iată ce observație voiam să fac eu. Și încă două remarce. Strategia 2050 este foarte importantă. Încă o dată fac apel la statele membre să nu considere că n-ar fi importantă. Pentru că aceasta va conduce la um, obiectivul de a avea zero emisii în 2050, ba chiar să avem emisii negative după aceea. Și sper ca statele membre până la urmă să fie dispuse să se angajeze în acest sens, pentru că uh, n-au fost când a fost luat de dosarul uh, guvernanței energetice. Și sper că putem și noi la nivel de Uniunea Europeană să avem niște angajamente mai ferme în ceea ce privește finanțarea internațională. Încă nu avem un sistem uh, automat în care să uh, alimentăm uh, fondul pentru climă și dacă vrem să avem uh, diplomație climatică, dacă vrem să uh, convingem pe cei din restul lumii să ne urmeze exemplu și să atragem de partea noastră statele în curs de dezvoltare, atunci trebuie să dăm dovadă de un angajament mai puternic la partea de contribuții financiare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acum, domnul Eichhout. Uh, uh, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, co-sponsorilor rezoluției pentru acest proiect de Uh, raport, uh, de, de rezoluție, pentru că va fi foarte util și în plenară. Știm că această întâlnire de la Katowice va fi crucială. Este anul um, uh, reexaminări înainte să înceapă cu adevărat acordul la Paris și acum statele care s-au angajat să reacționeze la raportul IPCC cu privire la creșterea de 1,5% Uh, va trebui să ia măsuri, deci uh, sunt multe lucruri de discutat, așa că e o reuniune crucială și e esențial ca Uniunea Europeană să vină pregătită, și mai bine pregătită și acest lucru cred că reiese din spiritul acestei rezoluții. Acum aș dori să profit de ocazie ca să adresez câteva întrebări Comisiei, pentru că cred că și asta e foarte important pentru etapizarea pentru proiectul la care ne așteptăm în această jumătate de an, pentru că sunt programate multe reuniuni, așa că Aș dori să îmi spună Comisia cum vede modul în care își va crește Uniunea Europeană propriile sale uh, angajamente, NDC, pentru că și um, um, comisarul Canete a spus că putem să ajungem la 45%. Se va propune acest lucru oficial sau e pur și simplu așa o, o afirmație de, pentru urechile publicului sau chiar urmează o um, propunere oficială? Știm că sunt reuniuni la Bangkok iar la începutul um, lui octombrie se va um, publica acest raport 1,5 și, cum spunea și Peter Lize, noi vrem să, să rămânem mult sub 1,5 um, așa spune în acordul de la Paris, asta trebuie să ne propunem. Nu putem să spunem, haide să nu mai menționăm. Asta figurează în acordul de la Paris pe care l-am ratificat cu toții. Deci asta trebuie să facem, să rămânem mult sub 2 grade și eventual să ne angajăm să stăm sub 1,5% și știm că raportul IPCC din octombrie va arăta, printre altele, că impactul schimbărilor climatice uh, că în, în schimbările climatice chiar contează această diferență între 2 și 1,5 grade. Sunt uh, anumite ecosisteme care vor fi mult mai afectate dacă trecem de la 1,5 la 2 grade. Deci e foarte important de făcut această diferențiere. Și apoi, uh, în contextul acesta, întrebarea către Comisie. Știu că nu puteți să ne dați uh, toate răspunsurile despre cum va reacționa exact Comisia, dar știu că Comisia pregătește o foaie de parcurs pentru 2050 în noiembrie și ne așteptăm să se facă o legătură cu ținta de 1,5 grade și ce înseamnă asta pentru țintele mai ridicate pentru Uniunea Europeană pentru ambițiile sale mai, radicat, mai ridicate, pentru care fac apel mai multe state, printre care eh, țările de jos, știm eh, că au cereri foarte eh, clare. Și deja săptămâna aceasta Uh, Merkel și Macron au avut o declarație comună, au vorbit multe despre Europa și refugiați, dar au mai spus și că mm, vor ca Europa să-și sporească ambiția la COP24. Așa că cum se va asigura Comisia că se pregătește acest lucru și că putem să venim cu rezultate pe aceste aspecte, pentru că sunt esențiale. Deci Comisia să ne aducă claritate cu privire la um, cum văd ei că se prefigurează această jumătate de an uh, înainte de Katowice. Și, în sfârșit, aviația. Știm că Chiar în acest moment uh, sunt discuții în curs cu privire la implementarea Corsia și știm că există o problematică foarte uh, grea cu privire la păstrarea de către UEA ETS. Ce plănuiește Comisia ca să se asigură că Uniunea Europeană și statele membre cu precădere o să facă o rezervă dacă um, evoluțiile Corsia um, vor fi cele care se prevăd acum. Um, acestea vor fi niște, se vor, se vor aplica și uh, la zborurile internaționale, ceea ce înseamnă și în interiorul Uniunii Europene. E un lucru pe care Uniunea Europeană n-ar trebui să accepte de, în, în ruptul capului. Uh, și vreau să ne asigurăm că statele membre vor lămuri acest lucru atunci când se elaborează Corsia la ICAO, la OACI. Mulțumim foarte mult uh, că ați menționat acest subiect, Corsia, că ați cerut Comisiei să vă răspundă. I have another, other Co-sponsors, other co-sponsors on my list, but they are not here. Uh, so Mrs. now I open the so now I open the floor for the others. So, Madame Con da, acum au uh, cuvântul colegii care doresc să vorbească, doamna Conejna. On behalf of our... Mulțumesc și vorbesc în numele doamnei Torres, care nu poate fi astăzi aici. Voi citi ce are de spus doamna. Da, se recunoaște realizarea de la COP22 și 23 și se așteaptă rezultatele concluziilor dialogului pentru 2018 care să fie prezentate la COP24. E vorba de un proces global uh, de dezbatere constructivă propusă de guverne, ONG-uri, firme, universități Însă problema reală e că puterea cooperării în domeniul energetic continuă să fie un factor hotărător la negocieri. De aceea nu vom putea face niciun progres în lupta împotriva schimbării climatice, din păcate. La COP24 trebuie să insistăm pe rolul femeilor în lupta împotriva schimbărilor climatice. Anul trecut primul plan de legalitate de gen a fost aprobat. Problema e că acest plan nu a recunoscut uh, situația femeilor indigene. Important e ce se întâmplă cu Uh, rolul acestor femei în uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și gestionarea resurselor. Planul aprobat uh, a mm, omis această situație. S-a organizat un protest politic al reprezentanților mai multor organizații din America Latina, Africa, Orientul Mijlociu și Asia. A ultima COP. Reprezentanții apărătorilor climei mm, au fost foarte puțin auziți. Deci este o problemă sistemică, e nevoie de o schimbare generală, sistemele noastre economice și modul nostru de viață. Uh, acordul european privitor la emisii în sfârșit a fost uh, atins, dar pentru 2022, după ratificarea Regatului Unit și a, Poloniei a amendamentului de la Doha, care stabilește o a doua perioadă de angajamente pentru protocolul de la Kyoto, 2013-2020 și angajamentul de reducere de emisii de 20% față de nivelul 1990, dar este un nivel minim. Era nevoie de un obiectiv mult mai ambițios, dar ca de obicei s-a amânat totul pentru la anul. Oare se va repeta același scenariu și nu se vor uh, asuma angajamente uh, bugetare la Katowice? E nevoie de mai mult de, decât un summit pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și nu întotdeauna instituțiile ajută. Oamenii trebuie să ajute zi cu zi în lupta, împotriva, în lupta pentru suveranitatea alimentară, împotriva foametei, pentru pace și dreptate socială. O, a, orașele sunt actori importanți în lupta împotriva schimbărilor, um, uh, schimbărilor climatice. Barcelona, de exemplu, are un rol de pionier și alte orașe au un rol de vârf în lupta împotriva schimbărilor climatice. La COP24 trebuie să ne gândim la acest exemplu. Orașele trebuie să participe la luarea deciziilor și trebuie să li se asculte vocea și au nevoie de susținere și de finanțare și de autonomie. promisiunile nu ajung pentru că se încearcă încheierea unor uh, acorduri de liber schimb uh, care să afecteze suveranitatea alimentară, de exemplu, și diversificarea economică. And in the end... Noi trebuie să ne jucăm rolul cinstit ca Uniunea Europeană și, în final, uh, Vă mulțumim totuși pentru uh, ieri dimineață la vot. S-a făcut ceva pozitiv, s-a adoptat o rezoluție comună cu AFET și vreau să mulțumim tuturor celor care au participat. E totuși o măsură foarte importantă pentru noi și munca noastră pe viitor. Mulțumesc! Așa cum uh, invităm pe domnul Cooper să ia cuvântul. Uh, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. De la, din partea Comisiei Regiunilor, uh, stimați membri ai uh, Comisiei ENVI, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să prezint avizul Comisiei uh, pentru Regiunilor. Comitetul Regiunilor, de fapt, CEOR. Salutăm rezoluția și raportul adoptat privitor la rolul regiunilor și orașelor în punerea în aplicare a acordului de la Paris pentru că subliniază rolul autorităților locale și regionale în lupta împotriva schimbărilor climatice, spune domnul Cupă, reprezentantul Comitetului Regiunilor. Nivelul local și regional pune în aplicare 70% din măsurile de reducere a emisiilor și 90% din măsurile de adaptare la schimbările climatice. Guvernele naționale nu prea dau rezultate și atunci orașele și regiunile trebuie să dea rezultate. De la adoptarea acordului de la Paris, uh, autoritățile locale și regionale au o importanță mai mare. S-a văzut anul trecut la Bonn, la lansarea dialogului Talanoa și angajamentele asumate de liderii locali și regionali. Acum a sosit timpul pentru această, ca această formă a guvernanță multinivel să capete recunoaștere și să fie formalizat rolul autorităților locale și regionale ca parte a guvernanței împotriva schimbărilor climatice. S-au uh, convenit recent obiective UE și s-a făcut un pas înainte, însă nu, încă nu la nivelul uh, necesar pentru a atinge obiectivele de la Paris. Fără un parteneriat adevărat între autoritățile locale și naționale, nici obiectivele stabilite nu vor putea fi atinse prea ușor. Contribuțiile naționale pentru a limita creșterea de temperatură sub 2 grade, sub 2 grade nici măcar 1,5, cum s-a spus deja aici, și pentru a elimina lacuna emisiilor trebuie să avem contribuții determinate local și regional, în plus față de contribuțiile hotărâte la nivel național. Mm. acțiunile de, sau foarte multe acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice se întâmplă la nivel local și regional și unele dintre acestea nu sunt încurajate și nici uh, uh, valorificate. Însă acestea pot, pot fi cele mai importante acțiuni și fac diferența între succes și eșec. De aceea solicităm un cadru transparent uh, care să se includă în rapoartea națională o secțiune specială pentru acțiuni de atenuare la nivel subnațional ca să, se, uh, ca să fie acesta un mod de a ajuta la atingerea obiectivelor noastre. E foarte important dialogul uh, Talanoa pentru autoritățile locale și regionale, pentru că astfel uh, vocea noastră este auzită și de asemenea și pentru triplul C Uh, pentru că noi avem uh, o reacție importantă de la fața locului, astfel încât putem ajuta la uh, viitoarele inițiative politice. Deci avem nevoie de dialog, nu de monolog. Trebuie să ni se facă auzită vocea, dar trebuie să ni se și răspundă. Și rezultatele dialogului Talanona trebuie integrate în textul de negociere de COP și trebuie să continue lucrurile acestea și după COP24 Cooperarea e partea soluției pentru a combate schimbările climatice. Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să aibă un dialog direct cu uh, localitățile, regiunile și alți actori uh, care nu au caracter de stat, societatea civilă, de exemplu. Și la COP24 trebuie să vorbim uh, pe o singură voce. Suntem aleși local, cei mai aproape de cetățeni și putem contribui să facem, uh, să avem o lume mai bună și sunt membru din Regatul Unit al Comitetului Regiunilor și vă spun că Brexitul sau sper eu că totuși Brexitul nu va avea loc, dar oricum uh, orice, orice ar fi trebuie să continuăm să conlucrăm pentru a atinge obiectivele de reducere de emisii. Trebuie să conlucrăm cinstit. Uh, Regatul Unit nu trebuie să rămână în urmă pentru că dacă se va separa, nu își va mai putea compara progresele făcute. Împreună avem șanse mult mai mari. Regatul Unit poate va părăsi Uniunea Europeană, dar noi nu putem părăsi și planeta Terra. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh, I still have to... Mulțumesc. Mai am doi vorbitori, dar vă rog pe scurt. Point and we have the guests out, waiting outside. So, uh, Madame Wisniewska.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 și noi suntem un, uh, și noi un exemplu de uh, dezvoltare uh, durabilă. Sigur, Parisul a fost un succes și vă reamintesc că s-a obținut acest succes pentru că la, în acordul final nu s-a inclus decarbonizarea și rolul pădurilor în absorpția emisiilor de dioxid de carbon a fost inclus în declarația finală. Delegația polonă a avut uh, un rol de jucat. Mm, ministrul de la ora aceea uh, din uh, guvernul polon a jucat și el un rol important. În ce privește proiectul de rezoluție, faceți apel la Comisie să prezinte o strategie pentru emisii cu, uh, pentru economii cu uh, emisii reduse și această strategie mă, mă face să-mi pun semne de întrebare. Din păcate se pare că nimeni nu ține seama de soluțiile noastre pentru că alți actori globali spun că ar putea atinge nivelul angajamentelor în uh, viitorii ani, dar uh, reamintesc pentru că Parisul a fost un rezultat bun pentru că până la urmă n-a fost inclusă decarbonizarea. Deci dacă s-ar introduce o uh, economie cu emisii reduse doar în Uniunea Europeană, impactul ar fi minim. Așadar, uh, o soluție unilaterală și o reducere a emisiilor unilaterală, până la urmă, n-ar avea sens. Noi vrem să atingem obiectivele pe care ni le stabilim dar asta fără costuri insuportabile pentru anumite părți ale Europei, inclusiv uh, Silezia din Polonia. Așadar, uh, în conformitate cu spiritul uh, și litera acordului de la Paris, aș sugera că avem o strategie pentru a atinge obiectivul uh, unui echilibru între emisiile noastre și capacitatea planetei de a le absorbi. În încheiere, doamnă președintă, a negociat un regulament uh, de gestionare a Uniunii Energetice, s-a ajuns la un acord, deci nu știu de ce n-am putea avea o soluție similară și aici. Și vă aștept cu drag la Katowice. Mulțumesc! Mulțumesc că pare rău uh, pentru colegii care au uh, cerut cuvântul, dar avem deja un oaspete care a sosit pentru următorul punct de pe de zi, deci pe scurt dăm cuvântul în final comisiei domnului Medeu, dar vă invit să rămâneți în sală pentru că vom uh, continua discuția anterior. Îmi pare rău și doamna Iuteland, îmi pare rău, deci nu mai dumneavoastră nu vă pot da cuvântul. Acum comisia. Mulțumesc și vreau să spun că salutăm rezoluția Parlamentului pentru Katowice și dezbaterea din această dimineață. Și e clar din proiectul IPCC cu raportul privitor la 1,5 grade, avem nevoie de acțiune la toate nivelurile și toată lumea trebuie să acționeze pentru a reduce emisiile E foarte bine. Nu doar că avem acest regulament publicat ieri în jurnalul oficial, eh, dar și acordul privitor la, privitor la guvernanță, regenerabilă, eficiență energetică. Asta arată că Uniunea Europeană dă rezultate, deci legislații la nivel intern E bine și că în această dimineață Curtea Europeană de Justiție a anulat o sentință privitoare la rezerva admisibilă. Noi trebuie să avem baze solide, dar nu-i de ajuns să acționeze Europa, noi știm asta. Comisarul Arias Caniete în această dimineață se află la o reuniune ministerială privitoare la acțiunea pentru climă, vorbește cu colegii din China, din Canada, țări care își uh, dezvoltă propriile sisteme de comercializare ale uh, cotelor de emisii, după exemplu european. Mai sunt și alte exemple de acțiune, dar trebuie acționat mai mult și mai hotărât. Însă comisarul Caniete uh, lucrează cu colegii din Canada și China As Mr. Leinen mentioned, there's an important... După cum a spus domnul Leinen, o reuniune importantă la nivel înalt se va desfășura mâine cu doamna Mogherini, cu ministrul de externe al Indiei și nu numai. Mm, directorul general recent s-a deplasat în China și asta pentru a dezvolta o acțiune privitoare la schimbările climatice. Noi trebuie să ne dăm exemplu, alții trebuie să, facem mai mult, să facă mai multe și noi putem să-i ajutăm. Lucrăm la unul din uh, aceste elemente uh, pentru COP, de, apoi trebuie să finalizăm uh, regulamentul pentru acordul la Paris, să avem transparență, nivel de comparabilitate, facem eforturi și în ce privește aspectul financiar, să avem metode de adaptare financiară în contextul Paris și pentru ce va urma după Katowice. Strategia pentru jumătatea secolului a fost menționată E vorba de uh, raportul 1,5 grade. Domnule Eichhout, ați întrebat de legătura dintre cele două. Sunt multe asemănări în ce privește acțiunile care trebuie întreprinse, acțiunile la nivel local, regional, dar și individual. Dacă nu se acționează, nu putem ajunge la acel obiectiv de 1,5 grade. Și mă rog, dacă încercăm să facem asta, măcar ajungem aproape de 2 grade. E esențial să avem ambiție colectivă. Uh, Aici Comisia își dorește uh, ca ambiția colectivă pentru obiectivele noastre să fie crescută. Toate sectoarele trebuie să-și aducă contribuția și, cum spunea doctorul, uh, domnul doctor Lise, în legătură cu ICAO sau OACI, da, domnule ICAO, uh, sigur că vom, vă vom informa, statele membre ne ascultă, toate sectoarele trebuie să-și aducă contribuția Parlamentul a spus clar punctul, care punctul său de vedere. m a întrebat ce se va întâmpla. Pot vorbi doar despre ce s-a întâmplat în trecut, situații în care regulile internaționale au fost adoptate și legislația europeană diferă. Au existat rezerve în a se recunoaște rolul Parlamentului European și al Consiliului în schimbarea legislației actori externi. În mod normal nu ne pot schimba legislația fără acordul Parlamentului și al Consiliului, astfel încât Asta, așa înțeleg eu situația, dar cred că mesajul Parlamentului de astăzi a fost bine auzit. Și încă ceva în final, domnul Eichhout a întrebat despre angajamentele la nivel național. Nu, Herbrani a menționat declarația de ieri a comisarului, cum că legislația pe care am convenit-o trebuie să dea rezultate cu 45% nivel de reducere am spune că e doar începutul unui proces, nu spunem nimic nou la uh, ONU astăzi sau mâine, însă domnul comisar a indicat ce ar trebui să facem pe baza legislației noastre și, după cum am spus, în în raport cu punctul anterior, uh, uh, Parlamentul European și Consiliul sunt implicați în decizii în legătură cu tot ce facem până la finalul procesului. Mulțumesc! Well, thank you very much. That concludes our debate on... Mulțumesc foarte mult! aici se încheie dezbaterea noastră privind COP21, dar nu definitiv, pentru că acum vreau să-i urez bun venit uh, invitatului nostru, domnul Eric Hasselheim, director executiv al programului de mediu al Națiunilor Unite. Ați fost la cârma acestuia de 2 ani deja. Ați uh, devenit lider chiar după adoptarea acordului la Paris. Uh, dată fiind importanța organizației noastre în lupta cu schimbările climatice. Comisia noastră întotdeauna a încercat să păstreze relații strânse cu Națiunile Unite. Ne-am întâlnit uh, de multe ori cu predecesorii noastre la summiturile anuale privind mediul și sperăm că vom continua discuțiile fructuoase și anul acesta în timpul forumului la nivel înalt pentru dezvoltarea sustenabilă la New York și la COP21, 24, mă scuzați, la Katowice. Este important să avem uh, perspectiva, opinia uh, unor uh, instituții importante cum este noastră în legătură cu evoluțiile în domeniul climei. Dialogul actual are unele concluzii care se așteaptă, dialogul Talano este așteptat cu niște concluzii până la sfârșitul anului și concluzii legate de raportul IPCC privind creșterea cu 1,5 grade care este așteptat până la sfârșitul anului. Acțiunile globale reprezintă un uh, element foarte important pentru tranziția spre economia circulară. Așadar, suntem nerăbdători să vă ascultăm opiniile pe aceste chestiuni. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Este o mare plăcere să mă aflu în Parlamentul European. Fără Europa și fără Uniunea Europeană n-am putea niciodată să uh, luptăm cu schimbările climatice și cu nicio altă chestiune majoră cu care ne confruntăm. Deci vreau să vă spun încă o dată, sunteți extrem de importanți, Uniunea Europeană este extrem de importantă pentru ce dorim să realizăm și Uniunea Europeană se confruntă cu provocări similare, uh, cu nevoia de a ne schimba uh, limba pe care să a vorbi o nouă limbă privind uh, schimbările climatice. Dar, încă o dată, fără noastră nu am fi unde suntem și vestea bună este că mai avem și alți aliați potențiali, China și India, pentru ceea ce dorim să realizăm. Uh, cred că am schimbat tendințele în sensul că am uh, depășit punctul uh, în istoria umană unde oferim mai multă energie solară în sistemul mondial. Deci cred că am pus trenul pe direcția cea bună, dar viteza cu care acesta merge e prea redusă. Nu mai trebuie să spun eu de ce schimbările climatice sunt o mare provocare, o știți. Dacă nu, o să fac asta mai târziu, dar cred că nu e cazul și să trecem la chestiuni mai aplicate în discuția noastră. Întrebarea pe care o primesc cel mai des, pe care o cel mai des este ce facem cu Donald Trump. da, începește clima și mediul, ele e mult mai puțin important decât oamenii cred. Cea mai mare parte a Americii respectă sau va respecta acordul de la Paris, nu din cauza Casei Albe, ci din cauza factorilor economici. Apple, Google, Microsoft, Amazon, toți, toate aceste companii consideră că e nevoie de acțiune în domeniul climei, poate uneori se mișcă mai încet, dar cu toți înțeleg uh, acest lucru și, apropo, în Statele Unite sunt de 5 ori mai multe uh, locuri de muncă în industria solară decât în industria cărbunelui. Deși majoritatea politicienilor se comportă ca și cum majoritatea uh, locurilor de muncă ar fi în domeniul cărbunelui. Trebuie să aducem oamenii cu picioarele pe pământ în lumea reală. Poate ați observat că muzeul Uh, cărbunelui din Kentucky a uh, hotărât să se, să aibă energie solară, pentru că e cea mai <laughs> eficientă modalitate. Nu cred că există nicio dovadă mai importantă și mai puternică. Nicăieri uh, energia solară nu poate fi depășită de orice altă modalitate de energie. Până acum se spunea că cărbunele e mai ieftin. Acum nu, asta nu se mai întâmplă și lucrul ăsta e foarte clar și state precum uh, California și companii private acolo acționează și vor continua să acționeze și Statele Unite ale Americii vor respecta uh, acordul de la Paris, chiar dacă asta nu va fi o politică de stat decisă de ca salvă. Dar sigur, sunt lucruri mult mai importante decât asta. China face progrese, începește uh, protecția mediului cu o viteză pe care n-am mai văzut niciodată. Este absolut uimitor, este decizia uh, conducerii uh, Partidului Comunist și președintele Xi Jinping este absolut dedicat acestui efort și la Congresul Poporului de anul acesta mediul a fost una dintre cele trei cele mai importante sarcini pentru următorii ani pentru China, cu alături de uh, probleme financiare și eliminarea sărăciei. Deci, polu- poluarea a scăzut 30-40% în uh, ultimii 3-4 ani și multe părți din China uh, crește viteza eforturilor și măsurilor luate. Și în Europa facem acest lucru, dar ne ia mai, mai mai mult. Așadar, să salutăm acest progres pentru că China și India sunt aliații ai Uniunii Europene și important este că ei nu fac asta, aceste eforturi pentru noi, pentru europeni, eu fac pentru ei înșiși. Acum 10 uh, ani perspectiva în Europa era că trebuie să convingem chinezii și indienii să facă ceva în legătură cu schimbările climatice, că e important pentru lume. Poate ei nu înțeleg, dar trebuie să-i convingem. Asta e complet schimbat, acest lucru. Când Donald Trump a scos America din acordul de la Paris, prim, primul ministru Modi a reacționat imediat și a spus că este o crimă împotriva viitorului generației dacă nu acționăm în legătură cu schimbările climatice și dacă nu facem acum și o face pentru India asta uh, și uh, Xi Jinping o face pentru China, nu pentru Statele Unite. Asta este marea diferență și asta îi transformă pe China și pe indieni în aliații noștri naturali. Uh, vom avea conferința de la Katowice în Europa. Deci responsabilitatea noastră să ne asigurăm că e un succes. Sunt sigur că asta doresc și gazdele poloneze. E un eveniment foarte important. Nu voi intra în detaliile comunicatului și uh, la ce ne așteptăm de la acea ședință. Sunt alții care știu mai bine asta. Dați-mi voie să vorbesc despre imaginea generală, pentru că până la urmă nu e vorba de declarații, ci de sisteme politice și economice uh, care vrem să aibă sau nu succes în ce privește clima. Am discutat uh, și cu mulți comisari de aici în Bruxelles și trebuie să schimbăm storiul discursul de până acum a convins pe mulți, dar nu am reușit să transformăm uh, clima într-un subiect uh, de interes general. La Glasgow, la Torino, la, în Kansas sau în China sau oriunde doriți. De ce? Pentru că uneori vorbim uh, într-un limbaj foarte dificil, nu e suficient de apropiat de oameni și poate trebuie să facem acest lucru Odată am vorbit cu Arnold Schwarzenegger și el mi-a spus dacă mă duc la oameni în Iowa și le spun că crește nivelul mării în uh, Florida, pe ei nu se intereseze. Trebuie să vorbesc despre cum poate beneficia Iowa din schimbările climatice și să fie liderul transformării energetice uh, în Statele Unite, în energie curată. Asta îi face pe oameni să fie atenți. Trebuie să vorbești pe limba oamenilor și să eviți toate acronimele tehnice care uh, plac atât de mult comuni- comunicatorilor, să facem legătura între schimbările climatice și oportunitățile economice. Este absolut necesară oportunitate de locuri de muncă, de schimbări și sunt mai multe joburi în industria solară decât în uh, cărbune, sunt mai curate, mai bine plătite uneori, deci legătura dintre schimbările climatice și prosperitatea economică este absolut esențială. Asta face mod în, India, în India în fiecare zi. Nu vorbește de chestiuni abstracte, ci despre cum energia solară poate să dea uh, curent pentru pompele din Uttar Pradesh și uh, în felul acesta uh, să se mai reducă poluarea enormă pe care o inhalează toate femeile în fiecare zi acolo când lucrează și altfel, tot felul de astfel de exemple concrete. Să nu uităm că în India sunt uh, încă unele sate care mai trebuie conectate la rețeaua electrică. E un proiect uh, uh, de succes pe care ei acum îl, îl dezvoltă și principal cu ajutorul energiei solare. De asemenea, India este primul aeroport solar din lume, 10 milioane de pasageri pe an, deci nu un mic, aeroport mic, ci 100% solar. Și n-au făcut-o de dragul schimbărilor climatice, au făcut-o din motive economice, pentru că e energia cea mai ieftină pe care o pot obține și sigur că e foarte bine pentru reducerea poluării, dar e bine și pentru locuri de muncă, deci toată lumea câștigă. E o situație uh, pe care toată lumea a înțeles-o. Așadar, schimbarea limbajului discursului, uh, legătura mai strânsă cu economia și mesajele pozitive, uh, atitudinea pozitivă, pentru că prea multă conversație este negativă, vorbim numai de consecințele oribile ale lipsei de acțiune și sigur că ele sunt îngrojitoare. Dacă nu vom face nimic, vom vedea mai multe inundații, cicloane, creșterea nivelului mărului și așa mai departe, toate acestea sunt reale, dar există și oportunități pozitive de schimbare a sistemului nostru energetic și sistemul economic, să avem o sănătate mai bună, prosperitate, reducerea sărăciei extreme, toate aceste lucruri pozitive există. Deci dacă putem face aceste schimbări de discurs, vom avea mult mai multe șanse de a câștiga și Organizația Mondială a Sănătății este implicată pentru că poluarea este cea mai mare cauză de mortalitate, cel mai mare killer din lume și uh, eforturile de eradicare a poliomielitei, malariei și altor uh, uh, probleme sunt importante, dar poluarea este de asemenea un factor de Eh, foarte important. Uneori, concentrarea pe problemele legate de poluare eh, vine din faptul că e o chestiune care afectează direct. Așadar, sugestia mea este, haideți să avem un discurs mai bun, eh, mai pozitiv, mai aproape de nevoile oamenilor și să legăm mai mult de economie și de poluare. Dați-mi voie să vorbesc pe scurt despre câteva dintre principalele uh, domenii despre care trebuie să vorbim. În primul rând, energia. Avem nevoie de o transformare energetică. A început, dar merge prea încet. 2017 a fost primul an în care am produs uh, mai multă energie, mai multă electricitate din sol, uh, Uh, din uh, surse solare decât din orice alte surse. Dar această transformare trebuie să uh, prindă viteză. 50% din această schimbare a venit din China, India, Europa. Deci avem aliați, cum spuneam, acolo și am avut și noi o contribuție substanțială. În vara trecută, vântul a câștigat o pondere foarte mare în mixul energetic Germania are rezultate foarte bune la acest punct de vedere. Suntem pe calea ce bună, dar trebuie să creștem viteza procesului. Mai vreți ne alte exemple pozitive? Marea Britanie, o națiune care a fost uh, în avangarda uh, Revoluției Industriale, ei au abandonat uh, cărbunele. Da? Ei care foloseau cărbunele la orice. Acum au 2% în mixul energetic din cărbune și împreună cu Canada au creat uh, Alianța Globală Anticărbune. Asta este o, un lucru extraordinar. Și dacă asta se poate face în Marea Britanie, nu există nicio scuză pentru nicio altă țară. Se poate face oriunde. Ei uh, merg foarte mult pe energie solară, pe gaz natural. E un mix cu diferite surse care e menit să înlocuiască sursele cele mai polate. Deci, iată câteva povești de succes Marea Britanie, Danemarca, pe vânt, China și India pe solar și pe uh, energie eoliană. Deci uh, trebuie să creștem și mai mult viteza transformării, transformărilor. O zonă foarte importantă pe care oamenii uh, tind să o, nu, să o subestimeze este legată de răcire. O mare parte a energiei este folosită pentru răcire, pentru aer condiționat. Am fost foarte surprins în Norvegia să aflu că avem Știți că avem cele mai progresiste companii de asigurări și uh, și-au făcut un sediu nou și ei mi-au spus că atât timp cât temperatura în Norvegia e peste minus 5, ei au nevoie să răcească clădirea, nu să o încălzească. Deci chiar dacă temperatura este sub zero. De ce? Pentru că toate echipamentele lor și toți oamenii din, uh, din clădire produc uh, energie, căldură. Deci uh, toate aceste echipamente produc energie și de aceea, chiar dacă e sub 0 grade, ei au nevoie să încălzească clădirea, nu să o răcească. La, în India, acum două săptămâni, temperatura era 45 de grade. În India există o clasă de mijloc care se dezvoltă rapid și toată lumea vrea aer condiționat Aerul condiționat încă e destul de rar în India, este comun în uh, China, dar e destul de rar în India și sute de milioane de oameni uh, în următoarele decenii își vor cumpăra uh, aer condiționat. Dacă rămâne vechea tehnologie, asta va cere enorm de multă energie deci toată lumea încearcă să calculeze câte centrale vor fi necesare ca să ofere această energie. Și asta e enorm. Dar vestea bună este că există tehnologii noi care pot produce aceeași energie cu costuri mult mai mici și cu schimbări climatice și cu emisii mult mai mici. Avem uh, parteneri, cum ar fi Agenția Națională pentru, Internațională pentru Energie. Vrem să creăm o coaliție a energiei curate care să Știți că există protocolul de Montreal pentru uh, protejarea stratului de ozon și uh, știți că acum uh, stratul de ozon e într-o situație mult mai bună. Am reușit să facem asta într-un mod extraordinar cu introducerea de noi tehnologii ca să ne și noile tehnologii pe care le introducem acum trebuie să ne asigurăm că nu au un impact asupra stratului de ozon și uh, noile echipamente uh, de aer condiționat uh, trebuie să ne asigurăm că sunt prietenoase cu mediul. Așadar, noua fază este uh, legată de acest lucru, de a ne asigura că echipamentele noi sunt eficiente din punct de vedere energetic și că putem evita creșterea cu jumătate de grad a temperaturilor globale. Putem face asta doar oferind opțiuni de răcire uh, ecologice uh, țărilor în curs de dezvoltare. Deci, deși pare un subiect uh, minor, e un subiect foarte important. La Katowice trebuie evident să acționăm, dar mai important este să acționăm în întreaga lume și să înțelegem că deciziile noastre au un impact în întreaga lume și că Europa are aliați în alte părți din lume. la uh, Alianța Internațională Solară au fost cam 30-40 de șefi de stat uh, și acolo este ocazia să aducem energia solară în mixul energetic. Uh, aici țările africane pot să facă un salt extraordinar tehnologic, la fel ca și în cazul telefoanelor uh, mobile. În Africa nu există multe lucruri, dar toată lumea are uh, telefoane mobile. La fel, africanii ar putea să introducă energia solară fără să trebuiască să mai treacă prin alți pași intermediari, deci ar putea face un uh, salt tehnologic, cum spuneam, menor Energia este un sector critic. Un alt sector critic este utilizarea terenurilor și pădurilor. Cam 20% din emisii, emisii vin din folosirea Uh, nepotrivită a uh, terenurilor sau din uh, despăduriri și aici cifrele sunt incredibile. Anul trecut între Republica Congo și Republica Democratică Congo s-a des, descoperit un zăcământ de cărbune care este echivalent cu 3 ani de emisii globale în această turbărie și deci dacă ar fi folosită această, această, această turbărie, ea uh, emite uh, 3 ani, ar echivala cu emisiile pe 3 ani. Deocamdată lucrul acesta nu se întâmplă, dar dacă cele două țări se vor dezvolta economic, s-ar putea să se întâmple și trebuie să facem cumva, să găsim uh, soluții pentru ca aceste țări să protejeze această turbărie care e ducată într-o zonă destul de izolată, dar trebuie deja să ne gândim la uh, acest lucru. Am uh, adus experți din Indonezia care sunt foarte, are foarte multă experiență în acest domeniu al turbărilor, dar și Uniunea Europeană se implică în acest uh, efort. Și uh, crearea de politici în acest domeniu uh, ajută. Brazilia a redus uh, despădurea în zone între 70 și 80%. Unii ar spus că uh, e adevărat că e un declin foarte rapid în uh, despăduriri, dar au fost și câțiva ani în care despădurile au crescut, deci nu e o tendință complet lineară, dar din nou în 2017 rata a crescut un pic și după aceea iarăși a, a scăzut. Eu zic totuși că este un rezultat remarcabil. Este o țară complet paralizată politic. E o criză absolută. Nimeni nu are cea mai mică idee cine va fi președinte după alegerile din octombrie și luptele politice sunt foarte violente. Deci e cât se poate de... Nu se poate să fie ceva mai dificil, dar totuși și în stânga și în dreapta spectrului politic ei evoluează în direcția cea bună când vine vorba de despădurire și asta e un semnal foarte bun că e, a intrat această preocupare în ADN-ul brazilienilor. Sigur, nu există garanții pentru viitor, dar Brazilia, care este cea mai mare națiune forestieră a lumii, a arătat restului Americii de Sud ce se poate face. Indonezia, dați-mi să dau și acest exemplu, Indonezia a adoptat toate legile pe care le vrea, nici măcar Greenpeace nu are vreo problemă cu legile din Indonezia. Deci toate legile au fost uh, aprobate de Parlament și susținute de guvern și toate marile companii din Indonezia sau Singapore, companiile de ulei de palmier, toate au, au spus că vor lupta cu deforestarea. Deci politica, la nivel politic e foarte bine la nivel de afaceri foarte bine, dar uh, despădurea continuă. De ce? a zice că dacă ne uităm la nivel local, există prea puține stimulente să aplici legile adoptate. Dacă ești guvernator, ai nevoie de bani să fii reales. De unde faci jos de bani ăștia? De la concernurile forestiere, poate, nu? Dacă vrei să fii reales. Deci, probabil că... Ce, și, pe de altă parte, cum obții voturi? Uh, obții voturi dacă lași oamenii să uh, despădurească uh, și să... Deci, politic vorbind, există dezavantaje față de aceste lucruri. Așadar, trebuie să încurajăm guvernele să implementeze, guvernul să implementeze legile, dar în același timp să schimbe structura economiei locale pentru că oamenii să poată beneficia de Uh, apărarea pădurilor. Dacă ei văd că viața lor se îmbunătățește apărând pădurea, o vor face. Toate experiențele de pe planetă arată că atunci când oamenii apără un parc sau o pădure, asta e cea mai bună garanție pentru protecția acelei păduri pe care o vei avea vreodată. Brazilia uh, a reușit să Uh, implice foarte multe grupuri de, foarte multe triburi uh, băștinașe în protejarea pădurii. Apoi, și Indonezia. BNP Paribas este o companie care e aliată cu noi și uh, susține prin investiții agricultura sustenabilă în India și în Indonezia. Scopul este să ne asigurăm că fermierul de uh, palmieri uh, uh, să-și îmbunătățească productivitatea fermei și să nu mai trebuiască să mai distrugă pădurile în Virginia. Deci îi ajutăm să obțină mai mult din ferma pe care deja o au. Și apoi există și o combinație între implementarea legilor de către guvern și crearea unor beneficii pentru economia locală și unor schimbări în economia locală. Asta e calea de urmat și uh, din nou aici, Uniunea Europeană pot oferi resurse și asistență, în cea mai mare parte bani investiții private, dar uh, nu doar uh, investiții private. Și, dacă îmi permiteți, o mare sursă de uh, venituri, după părerea mea, vine din schema de comercializare a emisiilor, care a fost a, introdusă pentru 2020 puțin uh, indieni uh, uh, a, industria aeriană indiană va fi implicată în acest proces din 2020. 400 de milioane de chinezi au zburat cu avionul deocamdată, ceea ce înseamnă că 900 de milioane încă n-au făcut-o. Da, vedem așadar o creștere rapidă a traficului aerian în în lume și asta va genera fonduri foarte multe în această schemă și uh, a, liniile aeriene vor uh, contribui la protecția uh, uh, pădurilor și au tot interesul să o facă pentru că uh, pot uh, aduce uh, uh, pot vinde bilete dacă au unde să au niște destinații exotice frumoase, e mult mai greu să vinzi bilete ca să ducă oamenii la să vadă fabrici de ciment. Deci schimbări și în acest în fine, dați-mi voie să mă mai refer la câteva chestiuni. Plasticul a devenit cea mai, una dintre cele mai mari probleme de mediu Uh, un progres uh, fantastic. Strategia primei plastic al Uniunii Europene este un pas înainte uriaș. Uh, primul ministru Modi, când a fost aici la Bruxelles, a promis că va elimina plasticul până în 2022, o politică foarte ambițioasă și curajoasă și, sigur, acum nu mai poate nimeni să spună că Marea Britanie, de exemplu, nu poate face dacă India o face. Deci uh, nu va mai fi nicio scuză și e bine să vedem că Europa și uh, restul lumii acționează în direcția cea bună și în aceeași direcție. Asta are legătură și cu schimbările climatice, pentru că economie a reciclării este economie mult mai prietenoasă cu mediul și tot plasticul trebuie reciclat. Nici nu sunt sigur, de exemplu, că avem nevoie de aceste uh, uh, sticle. Am făcut, spune președinte, dar avem un contract, trebuie să le bem. Da. În India vor uh, introduce ATM-urile de apă. Știți că ATM-urile de bani vor fi ATM-uri pentru apă. Te duci cu sticla, Deci asta este, de asemenea, face parte din eforturile de luptă cu schimbările climatice în India. În fine, trebuie leg- făcută legătura între climă și bio- protecția naturii și a biodiversității. În 2020, uh, China va fi uh, gazda conferinței pentru biodiversitate și vrem să facem un moment similar uh, pentru biodiversitate, cum a fost conferința de la Paris pentru mediu. Vrem să facem toate aceste legături ieri am fost la o întâlnire între China și reprezentanții europeni, domnul Timmermans și unii lideri chinezi și cred că există un, uh, un, este un moment extraordinar de bun și există o dorință să se folosească acest uh, eveniment uh, pentru a face o schimbare istorică. Sigur, leadership-ul din Washington e foarte slab, dar ei vor simți uh, presiunea și criticile din partea noastră și a Beijingului. Vă mulțumesc! Thank you very much for a very comprehensive uh, reporting on uh, uh, what is going on around. Mulțumim foarte mult că ne-ați uh, povestit cu ce se întâmplă în domeniile acestea care sunt de interes comun pentru noi. Uh, colegii vor să intervină. Mai mulți. Lainen, domnul Joe Lainen ne cunoaștem de atâta vreme. Felicitări pentru angajamentul de care dai dovadă. Ești unul dintre directorii mm, de la ONU care sunt perfect uh, angajați și tocmai de asta avem împreună cu alți germani. UNEP uh, este o organizație care s-a dezvoltat foarte bine. Ai menționat câteva subiecte foarte importante cu privire la viitorul nostru pe această planetă. Și modul în care povestim lucrurile e foarte important. Această planetă fără poluare este ușor de înțeles și pentru climă ne trebuie și nouă o linie din această narrativă care să fie ușor de înțeles pentru oameni, de deci ce e bine pentru ei. Da, suntem prea înceți. Astăzi am uh, discutat despre rezoluția noastră cu privire la Katowice și din nou ne plângem că suntem prea lenți. Există tehnologii, uneori uh, finanțarea acestei transformări este uh, Uh, slăbită, deficitară și ce am putea să facem ca să îmbunătățim partea de finanțare. Al doilea comentariu al meu se referă la adaptare. Eu locuiesc nu departe de Luxemburg. N-am avut niciodată vreo furtună din aceasta tropicală și în ultimele luni am avut de trei ori acest lucru. Deci adaptarea se tot uh, apropie de noi și cred că acest lucru trebuie să fie uh, gestionat de UNEP, uh, schimbările pe care le vedem de certificare și tot așa. Ce faceți pentru a trata acest subiect adaptare. și sunt sigur că sunt și alți colegi care se ocupă de asta. Mulțumesc acum domnul Balcea. Nem árnyaltan, hanem nagyon röviden fogalmazni, mert nem akarok a idővel vissza. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. O să încerc să fiu succint, pentru că nu avem prea mult timp. Prima întrebare se referă la acordul privind clima de la Paris. Sunt uh, angajamente care au fost um, prezentate care, ca niște realizări deosebite, însă ni se spune că nu sunt chiar așa de obligatorii. L-am întrebat și pe domnul Caniete cu privire la modul în care putem să tragem la răspundere Uniunea Europeană. Și președintele Obama, de exemplu, el a demarat aceste uh, angajamente, dar cum putem, de exemplu, acum să tragem la răspundere Statele Unite, de asemenea? Mulți dintre cei care au făcut angajamente consideră că două grade e prea puțin. Noi suntem răspunzători de 40% dintre emisii. Trebuie să ținem cont de faptul că statele membre au preocupări legate nu doar de preocupările de climă, dar și cele sociale. Dacă ajungem la 2 grade, înseamnă că ne vom fi adus o um, contribuție. Aceasta trebuie să aibă caracter global și ce spuneam director este foarte interesant. Trebuie să vorbim mai, în termeni mai buni despre răspunderea climatică, să nu scoatem mereu scenariile catastrofice, să păstrăm totuși o notă de optimism, dar până la urmă să nu încurajăm iluziile. Mereu ni se spune, da, în statele din sud lucrurile stau super bine, energia solară în India, tot felul de evoluții cu privire la energiile regenerabile, toate morile de vânt care funcționează, dar e o iluzie. Sunt minciuni. Sunt anumite circunstanțe care nu se vor schimba niciodată. Și în regiunile din sud, um, sunt uh, zone unde nu se poate folosi energia regenerabilă în toate situațiile. De ce să păstrăm această iluzie? De asemenea, eu uh, sunt, da, sunt total pentru aceste energii regenerabile, însă dacă Germania construiește atâtea mor de vânt, uh, este pentru că s-a angajat și uh, Uh, legal. Domnul Ghebrandi, mulțumesc. Sunt impresionant să ascult ce faceți în acest moment. V-ați concentrat foarte mult, pe bună dreptate, pe schimbările climatice și sunt perfect de acord cu dumneavoastră că până la urmă vom găsi soluții tehnologice pentru schimbările climatice și cred că exemplul nostru cu, noastră cu muzeul cărbunelui din Kentucky este foarte uh, ilustrativ, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar am două întrebări. L-ați menționat pe Trump, însă eu am impresia că Trump nu este cauza problemelor din Statele Unite. El este rezultatul unei mișcări mai ample a oamenilor. Vedem același lucru și în Europa și în alte regiuni din lume. Oameni care pur și simplu nu pot să uh, Uh, trateze cum trebuie provocările de mediu enorme cu care ne confruntăm. Eu nu cred cu adevărat că ei cred că uh, schimba, că schimbările climatice nu există, dar bagă pur și simplu capul în uh, nisip și preferă să nu se gândească la această problemă și încearcă să găsească soluții politice pe termen foarte scurt, iar acestea nu vor face decât să agraveze problemele uh, Uh, cu care ne confruntăm. Deci, uh, întrebarea mea este ce putem să facem cu privire la această problemă, care mie mi se pare imensă. S-ar putea să ducă la o concluzie că democrația pe care o avem în prezent pur și simplu nu este potrivită să trateze probleme atât de mari cum sunt cele puse de schimbările climatice, pierderea biodiversității și așa mai departe. Eu cred că ne trebuie democrație ca să tratăm problema, dar cum putem să facem asta astfel încât în continuare o majoritate de oameni să creadă în agenda noastră pe termen lung? Asta este prima întrebare. Cea de-a doua, ați menționat despădurire uh, și pierderea biodiversității. E cumva o criză tacită. Vorbim cu toții despre schimbările climatice și mereu uităm despre problema aceasta enormă al pierderii biodiversității. Eu mă tem că omenirea va uh, muri de foame înainte de schimbările climatice din cauza pierderii biodiversității. Deci problema este foarte mare. Întrebarea nu este ce trebuie să facem. Știu că și CBD lucrează la acest lucru și aveți dreptate că um, reuniunea COP în um, China din 2020 va fi esențială, dar uh, mai avem un elefant în cameră, creșterea populației. Dacă vă uitați mai ales la regiunile vulnerabile din lume, din Asia, dar mai ales din, din Asia, dar mai ales din Africa, uh, și vedem care este evoluția demografică, mi se pare că mm, luptăm pentru o cauză pierdută. Putem să facem tot ce facem în acest moment, pe partea de schimbări climatice, dar și acolo trebuie să găsim soluții mai tactice. Dar cum rămâne cu toate celelalte elemente pe care încercăm să le includem um, lipsa biodiversității, creșterea populației. Dacă ne uităm la state ca Nigeria și alte state africane, avem nevoie de politici ca să putem înfrunta aceste evoluții. Nu înseamnă neapărat că trebuie să oprim creșterea populației, așa cum uh, se întâmplă în prezent și cum se prevede în uh, deceniile care vin. Știu că este tabu din punct de vedere politic, dar Până la urmă, trebuie tratat și subiectul acesta. Aceasta ar fi cea de-a doua mea întrebare pentru dumneavoastră. Cum poate juca un rol în acest sens UNEP? Mulțumesc. Acum, domnul um, Eckhout. Domnul Eck. Mulțumesc și mulțumesc domnului Solheim pentru o trecere în revistă foarte bună aș avea câteva observații. Mi se vorbește în prezent despre promovarea unei uh, imagini cât de cât pozitivă a situației, a peisajului politic, dar atunci ne puteți să-mi explicați de ce de ani de zile mereu um, Uh, batem recordul la partea de producție de dioxid de carbon. Uh, apoi, ați vorbit despre energie, despre utilizarea terenurilor, dar nu și despre agricultură. Eu aș dori totuși să revenim, să fac o trimitere la raportul Națiunilor Unite cu privire la creșterea animalelor o problemă din ce în ce mai um, vizibilă. FAO prevede ca um, până în 2050 uh, producția de carne să se dubleze. O raportul domnului uh, Steinfeld ajunge la concluzia că deja acum 18 0,2 uh, din emisiile de echivalent uh, de oxid de carbon vin din agricultură, din creșterea animalelor pentru producția de carne. Deci, cum vom rezolva, cum vom trata noi această problemă? La ultimul uh, congres popular, China a hotărât fixarea unei cantități uh, fixe de câteva sute de grame pe persoană pe zi uh, pentru consumul de carne, dar în Europa noi nu facem nimic în acest sens. Și dumneavoastră n-ați uh, menționat deloc acest subiect și aș dori să știu care este um, poziția dumneavoastră. Apoi, relativ la biodiversitate, da, toată lumea spune, da, trebuie să ajutăm biodiversitatea. Și eu nu cred că o să reușim să oprim uh, despădurirea care este esențială în lupta împotriva pierderii biodiversității. Se vede, de exemplu, că în America de Sud a mai încetunit, uh, a mai încetunit un pic procesul de despăduriri, dar continuă oricum. Cum putem să reacționăm? Pentru că despădurirea are consecințe dramatice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă dau cuvântul uh, dacă vreți să încercați să răspundeți la întrebările adresate. Foarte multe întrebări grozave în primul rând, domnul Leinen, aș prefera ca un să fie o agenție, însă nu o să-mi consum toate calorile în lupta aceasta pentru că uh, n-are rost să luptăm ă, pentru lucruri care nu pot fi obținute. Ă, cred că, până la urmă, diferența între agenție și program nu e chiar așa de mare când vine vorba de obiective. Noi um, am schimbat un pic numele, am spus uh, UN Mediu ca să se înțeleagă mai bine. Dar hai să nu ne concentrăm pe chestiuni uh, instituționale de Națiuni Unite, mai degrabă să ne concentrăm uh, pe crearea unei planete fără poluare. Finanțarea este esențială, e vorba de sume uh, majore de bani. Sumele acestea trebuie să ajungă în direcția bună, pentru că până acum s-a pus un accent foarte mare pe asistență pentru dezvoltare. Știți că uh, această componentă a fost foarte mare, dar chiar, de exemplu, în Africa subsahariană, până la urmă, uh, uh, cifrele au fost uh, neînsemnate față de, de exemplu, de ce a uh, alocat China. E foarte importantă mobilizarea sectorului privat, care poate să joace rolul unui catalizator. Ce am făcut noi la UN Environment a fost să lucrăm cu sectoarele mari, să stabilim niște linii directoare cu companiile de asigurări, de exemplu. Acum începem cu cele mai mari bănci din lume și din Europa, unele s-au uh, angajat. Ne-am uh, uh, întâlnit cu cei de la Banca Industrială și Comercială a Chinei, care este cea mai mare din lume, ca să vedem care ar fi linia directoare pentru a se evita cele mai uh, sumbre scenarii și să deviem banii de la economia industrială și să o îndreptăm către economia verde. Și, bineînțeles, uh, Multe se pot face în acest sens, până să intrăm în detalii. Avem parteneri mari, v-am menționat BNP Paribas, Rabobank uh, din țările de jos pentru crearea unor programe tactice și sigur putem să vedem ce se poate învăța. Domnul Balcio, nu știu dacă Trebuie să ne ocupăm de definirea ceea ce este obligatoriu juridic, pentru că nu putem să trimitem o poliție în, în uh, Statele Unite sau în altă țară să uh, se asigure de aplicarea acordurilor internaționale. Până la urmă, e vorba de o, o influență morală. Aceste națiuni trebuie să înțeleagă că e vorba de eforturi esențiale care, pe care nu le fac pentru altcineva, ci pentru ei înșiși. Bineînțeles, un acord uh, obligatoriu legal este preferabil, dar să fie moral uh, obligatoriu este suficient. Uh, ați menționat Germania. Când călătoresc în lume, mereu vorbesc despre Germania. Este un exemplu de vârf, pentru că unii spun că există o compensare între evoluție um, economică și uh, a lua în serios mediul, dar poți să ai mereu un contraexemplu serios, Germania. Probabil că este uh, țara din lume care a luat deciziile cele mai uh, clar intenționate către economie verde și există și o ierarhizare a statelor membre în funcție de performanța lor ecologică și Germania este în frunte. Am observat, pentru că se menționă și Norvegia, da, Poate că situația naturii este mai bună în Norvegia sau în Elveția, asta pentru că au noroc că sunt puțini, însă sunt 80 uh, de milioane de germani și 5 milioane de norvegieni, iar în Germania s-au luat multe decizii anume pentru a, îndreptarea cât, către economia gri, datorită verzilor care au făcut presiuni, datorită societății civile și datorită faptului că și Merkel a fost uh, ministru al mediului și de asemenea și socialiștii au avut uh, vârfuri orientate, deci s-au întrunit mai mulți factori uh, care să ducă la acest leadership ecologic, ceea ce a fost în avantajul nemților, nu doar pentru că au un mediu mai bun, dar și mai multe locuri de muncă și uh, de obicei, când uh, călătoresc în lume, sunt foarte multe uh, companii pe care le întâlnesc din Germania care se ocupă de protecția mediului, de partea aceasta ecologică. S-a creat acum o cerere care înainte era de nișă și acum a devenit mainstream și furnizează locuri de muncă și asigură câștigurile mai multor familii. Deci, uh, Germania dă un exemplu că nu se, că se pot ambele, și ambiții ecologice și dezvoltarea economică. Apoi, democrația poate să ne ajute să vină cu rezultate? Asta e o bună întrebare. Nu ca pe îndoială că uh, democrația este sistemul uh, moral superior. Uh, majoritatea națiunilor, dacă întrebi, optează pentru democrație, dar poate aceasta chiar să fie la înălțimea așteptărilor, adică chiar uh, asigură o viață mai bună pentru cetățeni. Da, e important să vedem care este cel mai bun sistem, dar până la urmă acesta are toate bune la, uh, la educație, sănătate, mediu, sănătate, o sănătate mai bună. Dar răspunsul este da, democrația poate să aducă aceste rezultate. Un motiv pentru care oamenii sunt uh, disperați este această perspectivă negativă asupra lumii, care se regăsește peste tot în presă. Vă recomand um, gânditorul american Steven Pinker, care um, a făcut o trecere în revistă a etapelor din istoria omenirii uh, a luat pe rând și a văzut cum, cât de bună era situația în lume. Și multul lume crede că trecutul reprezenta o epocă de aur, dar nu se ține cont de faptul că odinioară um, speranța uh, de viață în secolul 19, de exemplu, în secolul 18 era de 29 de ani. Deci, acum media speranței de viață pe Ehm, glob este 71, iar ehm, corenii de sud ajung la 90, nu așa unul din când în când. Aceasta este media. Este un progres esențial care e bine ascuns de opinia publică. Sigur, perspectiva este diferită. Dacă duci în China, nu există acest negativism. Europenii și nord-americanii consideră că situația se înrăutățește, dar, dar perspectiva în China și în Indonezia este tocmai opusă. Sunt progrese foarte mari. Așa că trebuie să ieșim din această atitudine negativă și să ne concentrăm pe lucrurile bune. Și la partea de mediu sunt multe lucruri bune. Am rezolvat problema statului de statului de ozon și a ploilor acide. Aceasta era cea mai gravă uh, problemă acum 20-30 de ani și nu mai există și situația în anumite regiuni este cea mai bună decât uh, a fost în ultima vreme din, de la Revoluția Industrială în uh, coace. Uh, poluarea din râuri, de asemenea, a fost foarte mult redusă și somonul a revenit în multe dintre aceste ape Uh, le place, apele au devenit propice și uh, e bine să ținem cont de exemplele pozitive pentru că ne dă uh, speranță pentru viitor. Cât despre creșterea demografică, clar trebuie să o discutăm, dar în termeni realiști. După părerea mea, este faptul că în acest moment există doar două zone unde creșterea demografică uh, este o problemă gravă. Ă, Africa și Africa de Sud, în restul lumii nu mai există o creștere a populației. Din contră, există o descreștere demografică. În China s-a atins ă, vârful și acum este, există un declin, la fel în Japonia, în Rusia. Deci problemele sunt doar în Africa și în Africa de Sud, mai ales ă, e grav în Sahel, unde uh, o femeie face 7-8 copii și o creștere de 3,4% la sută creștere demografică într-una dintre zonele cele mai vulnerabile, vulnerabile din lume, unde, de unde vin mulți migranți care, către Europa. Foarte puține oportunități de educație, de locuri de muncă și în viitor uh, uh, se prevede o creștere și mai mare a numărului de copii, ceea ce nu e sustenabil. Uh, important este să ajungă femeile la educație, să aibă acces. Peste tot unde s-a făcut acest lucru a scăzut demografia în Iran. Sunt sub doi copii în Iran. În Bangladesh undeva la 2,3-2,4, ceea ce reprezintă o rată sustenabilă pentru ca creșterea demografică să ajungă la zero, să fie păsat acolo. Și poate știți că Henry Kissinger spunea că este un fel de Uh, dezastru, acum este o, o, uh, un stat, într-adevăr, cu multe probleme, însă cu situație mult mai stabilă, mai ales pe partea demografică și de educație. Deci ce trebuie? Educația femeilor, locurile de muncă pentru acestea și creșterea economică. Există o serie de state africane unde creșterea demografică este stabilă, însă în alte zone este o problemă deosebit de gravă și în Europa ă, trebuie să luăm o atitudine, nu ne putem apăra doar cu garduri, trebuie să ne gândim la modul în care putem să le îmbunătățim ă, condițiile de viață. De exemplu, în Sahel se poate foarte bine face energie solară, de ce să nu investim în acest domeniu? pentru că e soare mai mereu și sigur se poate uh, de asemenea asigura partea de irigație cu pompara de apă. Dar să nu vorbim despre o situație imposibilă, ci despre una uh, dificilă. Și în sfârșit, agricultura, o chestiune esențială pentru climă și pentru mediu și pentru biodiversitate, multă pietre de biodiversitate care sunt legate de agricultura prin monocultură, și uh, am înțeles că s-au luat strategii, măsuri uh, cu privire la albine, de exemplu, care au fost eficiente și ne trebuie multe de acest fel și trebuie să ne îndreptăm către un tip de agricultură mai puțin bazat pe monoculturi. Încă o experiență foarte interesantă de acest fel este în uh, Andhra Pradesh, în, uh, într-un stat din uh, India, unde se face o agricultură pe bază de natură. Sunt foarte mulți agricultori uh, în acest 150 de mii, nu mai este un experiment neapărat, mai mulți decât în toate statele nordice din Europa, dar uh, ideea ar fi să se încorporeze 6 milioane într-un program în care uh, agricultura se bazează pe procese naturale și unde nu se mai folosesc îngrășăminte chimice. pesticide. Se pot face multe, este o chestiune esențială pentru viitorul planetei. Ne va mai trebui mult mai multă hrană în viitor o să fim 95 uh, miliarde, 2,5 miliarde încă nu s-au născut, sunt 7,5 miliarde care nu știu ce vor mânca mâine. Vor să Uh, aibă o alimentație mai uh, interesantă, mai diversă. E clar că trebuie să producem mai mult, dar într-o manieră mai durabilă. That was really interesting. Thank you very much. Președinta, foarte interesant. Mulțumim frumos. Sigur că vom mai avea și alte ocazii să ne întâlnim și să avem un schimb de opinii, deci vă mulțumim uh, faptul că ați venit uh, la comisia noastră, succes în activitatea dumneavoastră. Să sperăm că vom avea și un rezultat al tuturor acestor acțiuni. Vă mulțumesc! On the floor, yeah.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 colleagues, you will have to restrict time. You have yes, Lavia for Florence and Lyman for Bonafé. Okay. So this was really interesting, but we are... Da, a fost foarte interesant, însă nu mai avem mult timp la dispoziție, mai avem încă două rapoarte de discutat și doar 40 de minute la dispoziție. Deci, uh, vă rog să respectați timpul de vorbire. În primul rând, deci un cadru de monitorizare pentru economia circulară. Haideți să începem discuțiile. Domnul Avie vorbește numele domnului Florenț. Mulțumesc, azi îl locuiesc pe colegul meu Florence, că nu poate fi alături de noi. No, circular economy is a complex issue. După cum știm, economia circulară este un subiect complex. Este foarte dinamic, e un lanț întreg și trebuie să avem un fel de busolă, noi politicienii, dar și mediul de afaceri, ca să putem lua decizii corecte pentru o creștere durabilă. Cadrul de monitorizare, deci, este un instrument important în acest sens ca să înțelegem mai bine ce anume, care anume măsuri au influență și în ce măsură. Deci, cadrul de monitorizare trebuie să ne permită să vedem dacă ne îndreptăm în direcția corectă sau dacă trebuie să facem schimbări de politică. Deci trebuie bazat pe date exhaustive și indicatori holistici. Comisia și-a respectat promisiunile, deci ne-a dat acest cadru de monitorizare pentru economia circulară, dar eu cred că setul de indicatori pe care ni l-a dat e doar o primă încercare pentru a avea această busolă despre care vorbeam. Trebuie să uh, mai lucrăm la ea. Asta este și opinia unor state membre. Uh, ar fi fost uh, bine ca propunerea să ne permită să măsurăm nivelul de realizare a tuturor obiectivelor, acțiunilor și planul de acțiune pentru economia circulară al Comisiei. Însă se referă doar la o parte a acestui plan de acțiune. să se concentrează asupra finalului ciclului de viață. trebuie să uh, fie mai bine reprezentat acest, uh, uh, aceasta în întregul set de indicatori. Prevenirea, eficientizarea, utilizarea materiilor prime nu sunt suficient reflectate în setul de indicatori. Avem nevoie de indicatori mai mulți și mai bune aici. Apoi, productivitatea utilizării resurselor uh, lipsește în totalitate. Poate ne explică Comisia de ce. Și nu există o legătură clară uh, cu obiectivele de dezvoltare durabile mai ales numărul 12, deci producție și consum durabile. Mai sunt niște întrebări specifice pe care aș putea să le pun aici, dar nu vreau să intru prea mult în detalii acum. Am făcut toate aceste observații și acum invit Comisia să-și revizuiască propunerea sau măcar să aducă la zi indicatorii, să dezvolte noi indicatori relevanți. De aceea ar fi bine să cooperăm mai îndeaproape cu Parlamentul și statele membre și Comisia, sigur, pentru că există experiențe valoroase în economia circulară și indicatori respectiv care ar putea fi folosite. Mulțumesc în numele domnului Florenț. Da, președinte, mulțumim domnului Lavia că ne-a transmis mesajul. Acum, în numele doamnei Bonafe, va vorbi domnul Leinen. The next messenger, uh, yeah, yeah. I, I'm, I'm happy to deliver. Da, acum eu vă transmit uh, mesajul doamnei Bonafe, spune domnul Leinen. Considerăm că Comisia deci, a creat un set de 10 indicatori pentru economia circulară, însă nu a creat încă un cadru clar de monitorizare care să măsoare progresele în mod holistic. De fapt, acești indicatori aleși de comisie se concentrează aproape în totalitate asupra generării deșeurilor și mai ales a reciclării ceea ce nu este pe linie cu ierarhia deșeurilor uh, ar trebui să fie considerată și activitatea de prevenție ca o prioritate. Indicatorii nu țin cont de nevoia de a măsura decuplarea între utilizarea resurselor, uh, creșterea economică și un consum durabil. Deci întrebăm Comisia dacă luat uh, în considerare uh, concluziile platformei pentru economie mai eficientă și dacă le va integra în cadrul de monitorizare. De asemenea, regretăm că s-a exclus un indicator pentru productivitatea folosirii resurselor lipsesc indicatori pentru a măsura contribuția economiei circulare pentru obiective, la obiectivele de decarbonizare și indicatori orizontali care să măsoare sinergiile între măsurile economiei circulare și alte politici ale Uniunii Europene, cum ar fi bioeconomia și politica de coeziune. Profit de ocazie pentru a întreba Comisia de ce a dezvoltat un indicator care să măsoare și să comunice contribuția Uniunii Europene la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă 12, producție și consum durabil. Din aceste motive, Comisia, credem noi, credem în colaborare cu statele membre să întreprindă acțiuni uh, pentru a îmbunătăți calitatea colectării datelor. De asemenea, solicităm comisiei să ne dea un calendar clar în ce privește revizuirea acestor indicatori și să uh, vină și cu indicatorii care credem noi că încă lipsesc. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Leinen and uh, Madame Bonafé for her comments. Mulțumim și domnului Leinen și doamnei Bonafé. Acum domnul de Mesmacher. Ba nu, nu este aici. Then, uh, who else wants to take the floor on this? Cine mai dorește să ia cuvântul? If no one, then uh, I'm going to... Bun. Văd că nimeni, atunci dau cuvântul reprezentantei Comisiei pentru a spune la întrebare. Thank you very much um, for this opportunity. I want to say first of all that Mulțumesc pentru ocazie. Comisia salută interesul uh, Comisiei Envia Parlamentului uh, pentru cadrul de monitorizare a economiei circulare. Într-adevăr, e un instrument foarte important. Uh, mulțumim uh, Comisiei Envi pentru observații și sugestii. Și, din nou, doresc să spun că suntem de acord că tranziția spre economie mai circulară, circulară și monitorizarea ei e foarte importantă și politicienii vor putea astfel să identifice cele mai bune practici și să prioritizeze domeniile în care e nevoie de mai multă acțiune. Comisia și-a dorit să adopte un cadru de monitorizare simplu și eficient și să găsească un echilibru între concizie și caracter exhaustiv. Deci am încercat să facem o selecție, însă am dorit să acoperim cele patru domenii tematice ale economiei circulare și al plan, planului de acțiune pentru, din 2015, de fapt. Și acum voi încerca să răspund câtorva întrebări de nouă de membrii comisiei noastre. a fost întrebați de ce utilizarea eficientă a resurselor nu a fost inclusă. Comisia consideră că mm, indicatorii privitori la productivitatea resurselor și a materialelor sunt foarte importanți, însă mm, pentru găsirea acestui echilibru de care vorbeam, am decis să punem accentul pe anumite, accente ale, a, pe anumite aspecte ale economiei circulare. Ne-am concentrat pe competitivitate, inovare, consum durabil. Însă, cu toate acestea, am, elaborat și uh, pentru materii prime și eficiența resurselor avem un tablou de bord, indicatorii uh, vin unul în, uh, uh, ca un supliment al celorlalte și există o suprapunere. Acum am fost întrebat cum, dezvolt, cum măsurăm obiective de dezvoltare durabilă. Aici vreau să spun că în ce privește indicatorii, am ales și indicatori utilizați în uh, în setul de indicatori de dezvoltare durabilă pentru UE, mai ales pentru de 11 și 12, în legătură cu decuplarea, avem indicatori referitor la deșeuri, dar Sigur, trebuie să uh, examinăm și chestiunea calității datelor și noi ținem cont și de PIB, de consumul intern de material, ca să ne gândim și la decuplarea creșterii economice de impactul de mediu, aspect foarte important. Cam atât. Mulțumesc pentru atenție. Forward to see the final resolution. Sigur, acum așteptăm uh, rezoluția finalizată. Președinte, mulțumesc și cu asta am uh, încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la ultimul punct și anume boala Lyme sau borelioza. Ne gândim la o moțiune pentru rezoluție pe care să o discutăm. Dau cuvântul co-raportorilor. Începem cu domnul Peterle. Gospa predsedujoča, ta bolezen... Mulțumesc, doamnă președintă. E vorba de o boală pe care, din păcate, o cunosc uh, din proprie experiență și știm că este o boală destul de complexă Uh, din păcate a devenit o problemă din ce în ce mai mare pentru Uniunea Europeană această boală și a crescut tot mai mult numărul persoanelor afectate și se pare că schimbările climatice au contribuit la propagarea mai rapidă a acestei boli. E foarte dificil de diagnosticat boala Lyme, asta ar fi o problemă, sau mai este ceva, pacienții nici măcar nu cunosc faptul că au această maladie uh, în prima etapă și sunt tratați de, pentru alte maladii și nu se cunoaște până la un stadiu târziu că ei de fapt uh, suferă de boala Lyme, ceea ce uh, arată situația la nivel european în ce privește cooperarea. Avem uh, practici, dar mai mult la nivel individual. Nu avem însă o abordare comună. Așadar, trebuie să schimbăm situația asta pentru că întreaga Uniune Europeană e afectată și trebuie să partajăm cunoștințele, să avem orientări mai uniforme în legătură cu tratamentul acestei boli. Considerăm că fonduri suplimentare sunt necesare pentru a dezvolta o metodologie de diagnosticare și tratament comună. Aici cred că fondurile suplimentare pentru cercetare sunt foarte importante. Și uh, sunt, uh, suntem mulți coraportori, iată, opt coraportori avem aici pentru o întrebare orală pe care am uh, adresat-o Comisiei Europene și am făcut-o pentru că suntem convinși că trebuie să avem o abordare comună care pe termen lung să fie utilă pentru îmbunătățirea situației unui număr de pacienți din Uniunea Europeană. Cred că suntem datori uh, față de cetățenii noștri cu această abordare. Mulțumesc! Acum o transesc cu pentru doamna Sârbu, de fapt. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte uh, în locul și din partea colegii mele, Dacena Sârbu, despre acest flagel numit borelioză. Borelioza este o boală care rămasă netratată poate fi chiar fatală. Din păcate, cifrele arată că la nivel european, în ultimul deceniu, numărul de îmbolnăviri a crescut. Gesturi mici ar putea preveni îmbolnăvirea, însă, din păcate, nu sunt luate suficiente măsuri de protecție și de prevenție. Cred că este esențial să existe campanii de prevenție, în special în zonele și în domeniile unde lucrătorii sunt cei mai expuși la înțepăturile căpușelor. În acest sens, rog Comisia să încurajeze statele membre să organizeze astfel de campanii, punând totodată la dispoziția statelor membre finanțarea necesară. Un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez este faptul că nu există o procedură standardizată de diagnosticare a bolii Lyme, iar testele folosite nu sunt tot timpul precise. Este nevoie de o mai bună coordonare și de stimularea schimbului de bune practici între statele membre în ceea ce privește protocoalele de diagnosticare și de tratament. De asemenea, sper că din noul MFF să fie alocate fonduri mai substanțiale pentru cercetarea în acest domeniu, atât pentru găsirea de tratamente alternative, cât și pentru noi teste mult mai precise. Mai ales în contextul în care rezistența la antibiotice este tot mai des întâlnită la nivelul Uniunii Europene, iar singura modalitate de tratare a infecției cu boreliozis este prin administrarea de antibiotice. În încheiere, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor implicați în redactarea acestei rezoluții pentru colaborarea extrem de bună. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, madam... Da, mulțumim. Acum, doamna Binievska, vă rugăm. Da, mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Borelioza sau boala E o problemă crescândă în Europa. De exemplu, în Polonia, vă pot spune că de la începutul secolului 21, numărul de cazuri diagnosticate a crescut uh, exponențial la puterea 10. Și în uh, Europa ar putea fi chiar un milion de oameni care să, fi, uh, să sufere de această boală. Deci, Cred că, într-adevăr, putem spune că avem de-a face cu o epidemie ascunsă. Și spun asta pentru că cei care, uh, din păcate, au contractat această maladie încă nu au fost diagnosticați. Deci se știe că suferă de o boală, dar nu a fost detectat faptul că e vorba de boală Lyme. Deci este un subiect foarte important pentru toți. Eu sper să se facă un schimb de bune practici. Trebuie să găsim și fondurile necesare pentru a susține cercetarea care ar putea duce la dezvoltarea unor metode mai eficiente de tratament pentru această boală și pentru diagnosticare timpurie a ei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rivazi! Merci, la Mulțumesc, doamnă președintă. Da, eu sunt de acord cu abordarea colegilor mei. Într-adevăr, este o problemă. A avut loc recent o reuniune uh, de specialitate în Franța și a fost, de, de fapt, era vorba de un congres și acolo s-a spus că nu este normal pentru că nu este recunoscută această maladie. E foarte bine că avem această recomandare. Ce cerem noi, de fapt? Cerem o armonizare a criteriilor. Trebuie ca acesta să fie la, la fel, pentru că dacă nu, cum se evaluează cantitatea de bolnavi? Vorbim de până la 800 de mii de bolnavi la scară europeană, dar cu variațiuni, pentru că nu avem precizie, nu avem aceleași criterii. Apoi mai avem și problema diagnosticării la ora actuală se dau diagnostice greșite. În Franța există un tip de diagnostic, alții fac diagnostice genetice sau uh, de alt tip. Deci și aici avem nevoie de, de armonizare conform celor mai bune tipuri de diagnostic. Apoi tratamentele diferă, unii uh, utilizează antibiotice, alții nu. Uh, Uh, pentru că se dezvoltă rezistența la antibiotice. Oricum, Autoritatea de Sănătate din Franța spune că nu trebuie date întâi antibiotice, apoi se vede în funcție de evoluție. Les effets euh, cliniques. Donc, euh, moi je pense que c'est... Deci eu consider că aici, într-adevăr, trebuie să intervină Europa, să, nu știu, să înființăm un grup de lucru, să avem o rețea pentru o armonizare eficientă să vedem uh, care sunt și uh, diagnosticele care uh, sunt uh, rambursate la asigurarea de sănătate, apoi eficiența și finanțare pentru cercetare. Dar pe mine mă surprinde cantitatea de persoane care uh, suferă, cred că sunt atinși de această maladie, dar nu se știe exact și trebuie să clarificăm lucrurile, deși nu e simplu je m'excuse, hein. <laughs> Madame Risbon, non. <laughs> Doamna Riz. Adina, pas de souci, pas de souci. Euh, Mulțumesc, Adina, euh, că noi toți aici am văzut și eu zeci de bolnavi și îmi pare rău că acest subiect atât de important e împins la sfârșitul ședinței. Mie mi se pare un subiect esențial am fost acum trei săptămâni la, în Luxemburg la o conferință cu pacienți, experți europeni la inițiativa unei organizații care uh, se numește în Belgia Time for Lyme. Dar sunt asociații peste tot și în Belgia și în Europa toți urmăresc ce facem noi aici și uh, trebuie să vă spun cât de importante, esențiale sunt uh, acțiunile noastre aici. Uh, și aș vrea să salut aici prezența lui Lucy, care a dorit să participe la uh, discuția noastră, deși uh, ea se deplasează cu dificultate și urmărește cu mare atenție lucrările comisiei noastre. Pentru că acești oameni se confruntă, trebuie să admirăm, pentru că ei se confruntă cu un zid, în primul rând, al uh, lipsei de înțelegere din partea medicilor tradiționali care nu înțeleg ce se întâmplă și apoi uh, mai avem și problema fiabilității reduse a testurilor, testelor serologice care există pe piață. Sunt un milion de pacienți în Europa. De multe ori au, au fost uh, înțepați și nu și-au dat uh, seama și această uh, situație nu i-a dus nici la niciun fel de durere sau probleme. Deci, uh, inițial e foarte ușor să te uh, păcălești cu această boală. Uh, avem acest text care cere protect, progrese în materie de detecție, deci recursul la examene clinice pentru ca un medic se poate diagnostica maladia Lyme chiar și atunci când testele serologice sunt negative. Asta este esențial. Și foarte pe scurt, pentru că știu că nu avem foarte mult timp, aș cita, timp aș cita alte două lucruri extrem de importante din proiectul de rezoluție. Mai întâi, punctele 3 și 4 legate de cercetare. Sigur, Comisia joacă un rol foarte activ deja finanțează cu 16 milioane de euro depistarea precoce bazată pe detectarea directă a bacteriei sau uh, punerea pe piața unui test nou mai fiabil. Noi cerem să meargă mai departe în cel de-al nouălea cadru, program cadru de cercetare și să dea și mai multe fonduri cu, și să susțină cooperarea dintre rețele și uh, e important ca această boală să fie inclusă cât mai rapid uh, pe lista europeană a maladilor transmisibile, punctele 14 și 15 în text, ca să poată beneficieze, să beneficieze pacienții de avantajul unui sistem de sănătate robust și structurat. Rezoluția noastră la acest nivel e prima privind maladia Lyme și denunță conservatismul multor școli de medicină care neagă existența acestei boli și uh, noi calitate de comisie a Parlamentului European, trebuie să fim de partea pacienților și să-i susținem. Merci beaucoup, Madame And uh, now, Madame Dornano. Acum, doamna Dornano. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de co-raportor, țin să vă reamintesc că rolul Comisiei Europene ar trebui să se limiteze pe acest subiect la publicarea unor uh, orientări privind cele mai bune practici în Uniunea Europeană în ce privește uh, formarea medicilor generaliști. Scopul este evident facilitarea bunei diagnosticări și depistarea uh, bolii Lyme. Aceleași orientări ar putea fi publicate pentru o mai bună informare privind fiabilitatea testelor serologice și tratamentelor neconvenționale ale maladiei piste de îmbunătățire, căi de îmbunătățire a situației uh, pot fi uh, gândite dacă ne uităm la amploarea fenomenului uh, greșelilor medicale pe care le indică numărul ridicat de pacienți care încearcă să se care suferă de maladia Lyme. Rolul comisiei ar putea fi să primească cel mai mare număr de informații posibile privind metodele de depistare a bolii și tratamentele din statele membre. Fără a impieta asupra rolului statelor, Comisia ar putea încuraja, de exemplu, campanii de sensibilizare a cetățenilor care riscă să contacteze maladia Lyme uh, uh, ca urmare a pișcăturilor căpușelor sau faptul că această boală se manifestă cu o decalare în timp și cu simptome foarte variate. În fine, trebuie cerut Comisiei complet transparent să uh, dea explicații statelor membre privind Rezultatele științifice care au urmat investiții câtorva milioane de euro în cercetări privind boala Lyme și în elaborarea unui vaccin împotriva acestea. Trebuie să avem dreptul să știm dacă banii au fost utilizați corect. Iată câteva direcții pe care le-aș include amendamentele mele. Mulțumesc și acum doamna Godin. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că în comisie discutăm uh, de acest subiect. Boala Lyme a rămas uh, ruda săracă a inițiativelor politice în ce privește epidemiile. Este așadar un lucru bun că astăzi avem această reflexie comună pentru a răspunde problemelor uh, bolnavilor și suferinței familiilor lor. Știm că problemele de etică, mușcăturile, mușcăturile de de căpușă sunt sursa acestei boli. La asta încă se adaugă lipsa de acțiune și de mijloace și de interes pentru această maladie considerată rurală, dar asta nu e suficient pentru a explica creșterea numărului de infecții. Pentru a defini responsabilitatea trebuie să ne gândim în primul rând la declinul masiv al populației de păsări în Europa care mănâncă în mod natural căpușele și insectele utilizarea generalizată de pesticide și insecticide a dus la scăderea resurselor nutritive pentru păsări și la rezistența căpușelor la produse chimice. Acestea proliferează și au ajuns în zone uh, care înainte erau scutite, zonele urbane și periurbane. Această situație se cuplează cu deșertificarea medicală din teritoriile cele mai afectate de boală accesul la protocolul de depistaj care trebuie să fie performant și eficace trebuie să fie o prioritate esențială. Pentru că am sentimentul că odată cu această boală, justiția socială nu este recunoscută. Agricultorii încearcă, fac efortul să se recunoască această boală ca o boală profesională și uh, bolnavii suferă din cauza lipsei de specialiști de informații precise și prea puține informații sunt alocate pentru a găsi un remediu eficace împotriva acestei maladii. Din toate aceste motive am uh, semnat această întrebare cu solicitarea de răspuns oral la comisie și aștept răspunsul ca să pot să îl comunic multor bolnavi din circunscripția mea. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Cred că a vorbit toată lumea care dorea să vorbească. Acum uh, invit comisia să ia cuvântul, doamna Molnar. Aveți cuvântul ca să răspundeți la întrebări. Mulțumesc foarte mult uh, pentru interesul manifestat de comisie față de acest subiect foarte important și pentru comentariile și întrebările puse boala Lyme este într-adevăr una dintre cele mai uh, prevalente boli și infecții transmise prin intermediul uh, căpușelor în Europa. Epidemiologia este neclară, sunt foarte mulți factori, uh, există o incertitudine a diagnozei și simptomelor și metode diferite de diagnosticare în Europa. Această boală până acum uh, nu era notificabilă decât într-un număr uh, redus de țări europene. Aș vrea să vă ofer acum o, uh, o, o informație updatată în legătură cu un nou act de implementare al Comisiei în legătură cu decizii privind amenințări transfrontaliere. Această decizie va fi adoptată mâine și bolile Uh, transmisibile vor fi acoperite de supravegherea epidemiologică. Această uh, nouă decizie include bolile transmisibile care au reapărut recent, inclusiv uh, Lyme, boala Lyme, neuroborelioza și informațiile epidemiologice vor fi colectate folosind sistemul european de supraveghere TESI operat de Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Autoritățile naționale competente vor comunica date și, date și informații folosind uh, definițiile europene standard și asta va permite compararea datelor și evaluarea progreselor și uh, a situației epidemice, epidemiologice. Aceste update-uri regulate vor uh, se vor, vor rezulta la colectarea de noi informații științifice și se vor baza pe uh, Centrul European de uh, Prevenire și Controlul Bolilor. Începește alte activități, cum ar fi comunicarea, creșterea conștientizării. Centrul uh, lucrează și pe aceste subiecte. Ei publică informații privind borelioza și, de asemenea, Uh, există un toolkit de comunicare, mesaje de prevenire cheie, mesaje uh, de protejare împotriva mușcăturilor de căpuși, poster, căpușe, postere și mai departe și uh, lucrează și la metode de diagnostic și la evaluarea informațiilor disponibile pe acest subiect, lucru menționat și în, în proiect de asemenea zona de cercetare a listat uh, unele proiecte care se ocupă de boala Lyme. Comisia susține atât cercetarea de bază, precum și dezvoltarea de noi metode de diagnostic, tratare și vaccinare pentru borelioză, finanțate de Programul European de Cercetare și Inovare 2017 uh, și de asemenea și în Horizon 2020. Câteva dintre aceste proiecte au fost deja menționate și mă bucur să mă voi, voi fi gata să răspund la întrebări suplimentare legate de aceste activități. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, dezbaterea noastră se încheie aici. Dați-mi voie să vă reamintesc că termenul limită de amendamente este 26 iunie la ora 11 și probabil vom vota în septembrie, așadar. Mulțumesc foarte mult. Încheiem aici uh, ședința de astăzi. Poftă bună!